Uh, Stimate vicepreședinte al Parlamentului European, dragi oaspeți, stimați reprezentanții Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor, cu mare plăcere vă urez bun venit în calitate de președinte al Comisiei Juri la Forumul de Drept Civil și Justiție 2015. Acesta este un eveniment pe care l-am organizat împreună cu departamentul nostru de politici C și Directoratul pentru Parlamente Naționale. Frecvența este o dată la 2 ani pentru a permite membrilor parlamentelor naționale și ai Parlamentului European, precum și reprezentanților eh, lumii universitare să facă un schimb de opinii cu privire la evoluția legislației în domeniul dreptului civil și justiției în Europa. Avem 13 membri ai parlamentelor naționale alături de noi astfel, pe care vreau să-i felicit pentru interesul de care dau dovadă în acest important domeniu al dreptului. Ca urmare a integrării europene, un număr din ce în ce mai mare de europeni se deplasează la nivelul Uniunii Europene, își duc viața în diferite state, călătoresc extrem de frecvent. Și uh, mobilitatea aceasta sporită are o serie de implicații la nivelul dreptului. Cetățenii astfel ajung să intre în contact cu sistemele de justiție mai degrabă decât cu sistemele de drept penal din statele membre. Pentru că cetățeanul mediu nu, intră, nu are ocazia să uh, intre în contact cu curțile penale. Cetățenii care se deplasează sau lucrează la nivel transfrontalier uh, vor avea de face cu normele de drept civil ale celorlalte state membre. Uniunea Europeană și Parlamentul în special încearcă să facă față acestei provocări, asigurându-se că se implementează un cadru juridic civil pentru a garanta legătura dintre sistemele juridice care există între, la nivelul statelor membre în cazurile transfrontaliere. În acest sens avem regulamentul Bruxelles 1, care elimină cerința execuatur, precum și regulamentul privind succesiunile, care permite cetățenilor care dețin proprietăți în mai multe state membre să își gestioneze procedurile de succesiune mult mai simplu decât se întâmpla anterior. Cu toate acestea, trebuie să nu cădem pradă iluziei că lucrurile sunt perfecte Există multe probleme care continuă uh, să, creeze, să creeze situații dificile în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor sau soluționarea echitabilă a disputelor de familie la nivel transfrontalier. Obiectivul forumului de astăzi este să prezentăm realizările, să identificăm problemele și să vedem care este calea de urmat. Și aș vrea de aceea să le mulțumesc tuturor celor prezenți pentru participare, inclusiv celor care sunt alături de noi prin legături video. Acest lucru se datorează creșterii măsurilor de securitate în Parlament. Vom avea experți care își prezintă punctele de vedere și care vor participa apoi la dezbaterile pe care le vom lansa. Am să încep prin a da cuvântul domnului Valcarcel Siso, care este vicepreședintele responsabil pentru relațiile cu parlamentele naționale. Și vreau să-i urez și vicepreședintelui Comisiei Jurii VO bun venit. Domnul Siso. Mulțumesc, domnule Svoboda, președinte al Comisiei Jurii, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să vă spun că este o mare plăcere pentru mine să pot deschide alături de dumneavoastră acest forum al justiției civile care se axează pe activitățile frontaliere ale Uniunii Europene pentru a facilita viața cetățenilor și fac acest lucru în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, responsabil cu, de relațiile cu parlamentele naționale din statele membre. Așa cum ne-a spus domnul președinte Svoboda, astăzi alături de noi avem 13 colegi din parlamentele naționale numărul uh, deputaților și funcționarilor este de 36 și vreau să le urez tuturor bun venit. Avem reprezentanței 19 uh, parlamente naționale, Belgia, Austria, uh, Finlanda, Cipru, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. Încă o dată, deci, bun venit tuturor! Avem alături de noi și opt președinți și vicepreședinți ai comisiilor juridice din aceste parlamente naționale și este cu atât mai plăcut pentru mine să iau cuvântul în acest forum în fața reprezentanților parlamentelor naționale pentru că subiectul dezbaterilor de azi uh, se situează în centrul relațiilor dintre diferitele niveluri de guvernanță ale Uniunii Europene. Organizarea acestei reuniuni interparlamentare de astăzi, după părerea mea, este extrem de întemeiată. Uniunea Europeană are diverse competențe în ceea ce privește competența judiciară cu conotații transfrontaliere care rezultă încă din Tratatul de la Amsterdam. Încă de atunci, acest lucru a reprezentat un domeniu de competență partajată între nivelul național și cel european și în prezent putem spune că legislația europeană în domeniul dreptului privat internațional este cu adevărat una consistentă. Majoritatea competențelor în domeniul judiciar însă se regăsesc la nivelul statelor membre. Sigur, uh, Uniunea Europeană poate acționa prin intermediul proceselor de armonizare a legilor și uh, procedurilor naționale și de aceea, din punctul nostru de vedere, este esențial să ajungem la un echilibru între ce se întâmplă la nivel european și ce se întâmplă la nivel național. Libera circulație a bunurilor, serviciilor, serviciilor capitalurilor și persoanelor crește în timp și, evident, acest lucru duce la dezvoltarea relațiilor transfrontaliere. Prin urmare, se creează astfel nevoia de a construi legături între diferitele structuri juridice. În mod deliberat am ales această expresie, a construi punți, a construi legături, pentru că ea reflectă această apropiere foarte delicată între uh, tradițiile și culturile naționale, care trebuie luată în considerare în dezvoltarea legislației europene. Anul acesta, atenția reuniunii bianuale se axează pe aspecte care țin de drept privat internațional, și anume aspecte juridice care derivă din activitățile transfrontaliere. Dreptul internațional privat identifică normele aplicabile în cazul în care există conflicte la nivelul legilor și jurisdicțiilor și acoperă toate domeniile de drept civil cu Uh, norme care să faciliteze uh, situația persoanelor în relațiile internaționale. Dreptul internațional privat, având în vedere numele său, nu uh, încetează să mai fie și drept național. Fiecare stat membru își stabilește regulile cu privire la cum să se soluționeze conflictul la nivelul normelor, lucru care, la rândul său, poate da naștere la conflicte între state. În cazul cetățenilor, cea mai mare problemă ar putea să rezide în uh, practica avocaților de a prezenta soluții la, la litigiile internaționale în fața tribunalelor care sunt competente și care, din perspectiva legislației aplicabile, le uh, vor tinde să le dea un răspuns favorabil intereselor lor, ceea ce se numește forum shopping în jargon. Astăzi avem o simplă întrebare de rezolvat. Ce poate face Uniunea Europeană pentru ca viața cetățenilor europeni să fie mai ușoară atunci când se regăsesc în astfel de situații cu dimensiuni transfrontaliere? În acest domeniu, principiul subsidiarității este principalul principiu care trebuie să ne ghideze și subsidiaritatea este un concept pe care eu îl cunosc foarte bine în calitate de președinte al Comitetului Regiunilor, fiindcă între 2012 și 2014 am avut această funcție uh, și am condus o instituție care se privește ca fiind gardianul principiului subsidiarității, garantul principiului subsidiarității. În acest interval, m-am asigurat, în cadrul competențelor mele, de exercitarea controlului democratic al legislației europene, astfel încât Uniunea Europeană să nu își depășească rolul care îi corespunde și că instituțiile europene să își uh, îndeplinească rolul pentru a garanta eficiența, eficacitatea și bunăstarea cetățenilor europeni. Subsidiaritatea este un concept care uh, se dirigează în două direcții. Pe de o parte, poate să stabilească limite în ceea ce privește exercitarea competențelor Uniunii, dar, pe de altă parte, ar trebui să conducă la acțiune europeană atunci când aceasta are o plus valoare în comparație cu acțiunile care pot fi desfășurate la nivel regional sau la nivel național. În capacitate de vicepreședinte al Parlamentului European, vă garantez că voi continua exact în aceeași direcție cu eforturile mele. Domnule președinte, domnilor și domnilor, suntem convinși că cooperarea între diversele niveluri de eh, guvernanță și instituții trebuie să ducă la o mai bună legislație. Acest for la care participă parlamentele naționale reprezintă o oportunitate uh, excelentă în acest sens. Sunt de asemenea convins că acțiunea europeană este pe deplin îndreptățită și este și necesară în ceea ce privește dreptul civil, însă nu trebuie să uităm că echilibrul adecvat trebuie să fie uh, asigurat cu precauție în continuare în acest domeniu și trebuie să fie analizat și evaluat în mod frecvent pentru a-i continua existența. Lucrul acesta este cu atât mai important în domeniul dreptului familiei, în care statele membre au transferat mai puține competențe către Uniunea Europeană decât în alte domenii ale dreptului privat. Prin urmare, Consiliul trebuie să hotărască în mod unanim înainte de consultarea uh, sau pe baza consultării Parlamentului. Dreptul familiei este un element important al societăților, dar asta nu înseamnă că practicile sociologice din statele membre nu pot fi supuse influențelor externe și nu pot fi modificate, ci asta înseamnă că trebuie să fie luate în considerare, sigur, specificitățile fiecărui stat membru, fiecarei societăți, care trebuie să fie păstrate în măsura posibilului în acest domeniu așa de delicat al dreptului. Și de aici a venit ideea aceasta de a construi punți între diferitele structuri judiciare pentru a asigura o armonizare progresivă care nu trebuie să fie impusă de la nivel european. Delicatețea acestui echilibru a fost de astfel um, recunoscută în tratat și parlamentele europene au posibilitatea să își exprime opoziția la șase luni după aprobarea măsurilor europene în această instituție, inclusiv prin blocarea aprobării complete a acestor dispoziții. La articolul 3, referitor la cooperarea judiciară în domeniul civil, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în articolul 81 spune că Uniunea Europeană va implementa o cooperare judiciară în materie civilă care va avea impact transfrontalier. Posibile domenii de acțiune europene sunt incluse aici toate domeniile dreptului civil, în special articolul 101 din Tratatul privind funcționarea, care prevede că Parlamentul European și Consiliul vor adopta prin procedură legislativă ordinară măsuri pentru a garanta, printre altele, o serie de lucruri, cum ar fi recunoașterea reciprocă între statele membre, cu privire la rezoluțiile judiciare și extrajudiciare și executarea acestora, Apoi, notificarea și transferul transfrontalier al documentelor judiciare și extrajudiciare sau compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în ceea ce privește conflictul de legi și de jurisdicții, cooperarea, obținerea de probe, o protecție judiciară eficientă, eliminarea barierelor care stau în calea bunei funcționare a procedurilor civile sau măsuri alternative de soluționare a litigiilor. Asta printre multe alte uh, aspecte, cum am spus. Forumul acesta în care discutăm despre dreptul civil și justiție, care se axează pe activități transfrontaliere în UE pentru facilitarea vieții cetățenilor, are trei părți, trei sesiuni, unde acoperim aceste aspecte din articolul 101 pe care tocmai l-am uh, menționat. Mi se spune că trebuie să vorbesc puțin mai rar pentru interpretare. Da, sigur. Fiecare act legislativ în faza sa de pregătire, este parte a documentelor care, în mod obligatoriu, trebuie să fie transmise parlamentelor noastre naționale. Acest lucru se stipulează în articolul 12 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În plus, parlamentele naționale au dreptul de a se opune acestor prevederi atunci când este vorba de decizii care țin de dreptul familiei cu impact transfrontalier. Și aici mă apropiu de final, dați-mi voie să vă uh, să insist asupra câtorva aspecte. Genul acesta de decizii pot fi adoptate doar pe baza unei proceduri legislative ordinare, în situația în care nu există nici un Parlament Național care să se opună. Știm cu toții că, în final, administrațiile naționale și regionale sunt cele care trebuie să pună în aplicare legislația europeană. Autoritățile publice și aici mă refer la administrații, sisteme judiciare și așa mai departe, sunt cele mai apropiate de cetățeni și acestea sunt cele care trebuie să hotărască cu privire la o soluție în caz de litigiu, chiar dacă vorbim despre o situație transfrontalieră. Prin urmare, din punctul meu de vedere, este esențial ca membrii Parlamentului European, precum și membrii Parlamentelor Naționale, să interacționeze, să um, aibă legături între ei în ceea ce privește legiferarea. Și în acest sens am organizat forul de astăzi al dreptului civil și justiție de către Comisia Jurii, la care participă și Parlamentele Naționale. Obiectivul acestui forum este să dăm ocazia experților, uh, fie că sunt uh, practicieni sau reprezentanții lumii academice, să prezinte problemele cu care se confruntă și să stimuleze discuția cu parlamentarii. iar parlamentarii naționali și europeni sunt aici prezenți pentru a putea să se inspire în activitatea lor de legiferare, fie ea regională, națională sau europeană. Aceasta este, domnilor și domnilor, intenția pentru care ne-am reunit aici și încă de pe acum vreau să vă felicit pentru că ă, alături de dumneavoastră suntem siguri că vom avea o activitate de succes. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, Eh, încă o dată vreau să mulțumesc eh, interpreților noștri profesioniști și să le mulțumesc pentru că au interpretat eh, discursul meu care a fost prezentat în viteză. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru această intervenție și acum aș dori să urez bun venit doamnei Inese Libina Egnere, reprezentantă a președinției letone a Consiliului. Doamna Libina Egnere este purtător de cuvânt adjunct al SAEMA și vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Juridice. Îi dăm cuvântul. Honorable members of the Parliament. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului Universitar, dragi colegi. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu de aici și să vă prezint uh, programul de lucru al președinției letone în domeniul uh, dreptului civil. Este prima le, președinția letonă, asta imediat după ce noul Parlament și noua Comisie și-au început noile îndatoriri, deci este de datoria noastră să conducem acum noul ciclu legislativ din partea Consiliului. Mișcarea, circulația liberă din ce în ce mai mare în Uniunea Europeană a dus la un număr mare de cazuri civile transfrontaliere, așadar îmbunătățiri continue în dreptul privat internațional și în dreptul societăților în Europa este o chestiune relevantă și asta în mod constant. Nu putem să uităm faptul că domeniul de drept devine din ce în ce mai strâns legat cu creșterea economică, precum și cu dezvoltarea și cu consolidarea pieței interne. Așadar, președinția letonă a definit promovarea creșterii în Europa ca una dintre prioritățile sale, iar acest lucru include și promovarea conceptului de justiție pentru creștere în domeniul justiției. Referitor la această prioritate, Președinția letonă deja are activități cu privire la o serie de acte legislative de actualitate în domeniul dreptului civil și dreptul uh, companiilor, dreptul societăților. Am să le menționez pe scurt. Președinția letonă um, a um, prioritizat uh, regulamentul privind uh, documentele publice. Legiuitorul european trebuie să facă tot ce poate pentru a înlătura birocrația și pentru a simplifica libera circulație a persoanelor Uniunea Europeană. Un regim simplificat de documente uh, publice care pot să circule um, este o, o contribuție importantă și un pas înainte. Discuțiile în cadrul Consiliului um, au fost foarte complicate când a fost vorba de documentul privind documentele publice. Până la sfârșitul anului 2014, ministrii de justiție au convenit asupra unei abordări uh, prudente uh, și anume au vrut să reducă um, domeniul de aplicare la documentele privind statutul civil. Această abordare uh, prudentă însă a permis uh, realizarea de progrese și atunci când în practic se va, devo- se va adeveri faptul că acest regulament uh, facilitează viața cetățenilor, o extindere a domeniului de aplicare va fi luată în considerare. Apoi, o altă chestiune care a dus la lungi discuții a fost problema competenței externe, mai ales în lumina noi, noiului aviz al Curții Europene de Justiție 1 um, 13. Între timp, um, după cinci uh, grupuri de lucru sub președinția letonă, uh, S-au făcut progrese foarte mari. Președinția letonă își propune să aibă un acord parțial cu privire la text la reuniunea ministrilor de justiție din 13 uh, martie. În acest moment se lucrează intens în cadrul Consiliului pentru a se îndeplini acest obiectiv. În plus, uh, sunt uh, încrezătoare că se va ajunge la un uh, acord cu privire la acest text și că vor demara um, în iunie negocierile cu Parlamentul. Încă o prioritate a președinției letone este revizuirea regulamentului care înființează o procedură europeană privind cererile cu valoare mică. E un, un alt uh, pas către uh, o un sistem de litigi transfrontalier care să fie mai eficient și mai accesibil, mai ales um, unul care să reflecte tehnologi um, tehnologia care este în continuă evoluție în statele membre. Miniștrii de um, justiție au convenit asupra Consiliului pozi poziției Consiliului 2014 și se așteaptă o lansare a negocierilor cu Parlamentul până la sfârșitul acestui uh, trimestru. De asemenea, se planifică o aprobare formală a regulamentului privind insolvența și um, uh, se va încerca um, realizarea unui cadru legal în ceea ce privește procedurile de insolvență transfrontaliere care să fie adaptate la nevoile unei economii moderne. De asemenea, acesta va contribui la o funcționare bună a pieței interne și la îmbunătățirea capacității acestea de a depăși criza economică. Activitatea legiuitorilor europeni cu privire la regulamentul uh, insolvenței uh, reprezintă un exemplu foarte bun de cooperare interinstituțională deosebit de eficientă. În plus, uh, arată capacitatea noastră de a găsi soluții bune pentru promovarea creșterii în Europa. Uniunea Europeană a discutat posibilitatea de a crea o lege europeană comună privind vânzările. Asta de multă vreme, însă până acum încercările n-au avut succes. După ce s-a retras uh, propunerea um, uh, privind um, legea privind vânzările, Comisia Europeană a anunțat um, în programul său pe 2015 că va fi o propunere modificată în ceea ce privește contractele digitale. Și pentru a contribui la aceste evoluții, președinția letonă a avut un schimb de opinii în marginea Consiliului Informal din Riga de pe 30 ianuarie și miniștrii, comisarul și uh, președintele Comisiei Juri, domnul Soboda, s-au referit la cele mai bune soluții cu privire la modul în care um, legislația cu privire la comerțul electronic ar putea să ajute um, cetățenii și uh, companiile să utilizeze um, comerțul electronic în cumpărăturile lor zilnice. Pentru a încheia în ceea ce privește aspectul de justiție, voi sublinia faptul că un cadru um, juridic care să um, îndeplinească nevoile persoanelor și ale companiilor, precum și unul care să faciliteze performanța lor în situații transfrontaliere, este un element important care contribuie la um, creșterea și competitivitatea Europei. M-aș, m-aș referi acum și la chestiuni legate de dreptul familiei, care sunt și uh, ele parte a conceptului de justiție și care sunt la fel de importante vor fi discutate mai târziu astăzi. Aș sublinea aici faptul că președinția letonă încearcă să facă eforturi mari pentru um, un, un acord cu privire la deciziile de um, aderare a 8 state la Uh, Convenția de la Haga privind răpirile de copii. Uh, în acest moment uh, sunt două propuneri care se discută la nivel de Consiliu, însă e un nou val de negocieri în ceea ce privește divorțul transfrontalier, răspunderea parentală și um, um, proprietate matrimonială. Acestea sunt toate chestiuni care um, vor fi finalizate și pregătite de către colegii noștri de la Comisia Europeană după ce va exista o perioadă de reflexie la nivelul de, statelor, de state membre. În ceea ce privește dreptul societăților, uh, discuțiile de la Consiliu uh, se axează în acest moment pe directiva privind drepturile acționarilor și pe um, directiva privind uh, companiile cu asociat unic. Aș sublinia de asemenea că chestiunile de drept privat sunt foarte importante pentru toți cetățenii europeni, pentru că aspectează fiecare aspect al vieții noastre, um, profesionale și personale. Așadar, trebuie să ne asigurăm că la nivel european Activitățile transfrontaliere ale societăților și ale consumatorilor sunt accesibile și pot să conțină măsurile de protecție necesare că ajută circulația în Europa um, um, într-o manieră facilitată și că uh, reprezintă un cadru legal um, fiabil când e vorba de crearea unei familii sau de alte chestiuni legate de familie și de copii. Vă mulțumesc foarte mult și sper că reuniunea de astăzi uh, ne va apropia și mai mult de îndeplinirea acestor obiective. Vă mulțumim pentru cuvintele deosebit de amabile. Putem să trecem acum la prima sesiune de discuții care se intitulează Mai puțină hârțogoraie pentru cetățenii care se deplasează. Aș dori să uh, invit pe profesorul Jan von Heim de la Universitatea din Freiburg să facă primele um, observații introductive în aproximativ 10 minute. Aveți cuvântul, domnule profesor. Dear Chairman, Mr. Vice President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați, stimați parlamentari. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la acest workshop care se desfășoară pe o temă atât de importantă. Este o mare onoare să am oportunitatea să vă prezint un studiu pe care l-am co- la care sunt coautor cu Ghizela Rül de la Universitatea din Iena, care se scuză că nu poate să fie aici pentru că este momentul de față în Sydney, în Australia, unde este visiting professor. Așadar, în loc să ascultați colega mea mai tânără și mai interesantă, a trebuit să mă suportați pe mine. În, așadar, în secolul 20, dreptul internațional privat se bazează pe dreptul național. Însă, numai la sfârșitul anilor 90, Uniunea Europeană a primit o competență în legătură cu dreptul internațional privat, ceea ce a stabilit uh, un fundal pentru măsurile legislative pe care tocmai au fost descrise acum. Europenizarea dreptului internațional privat însă creează și anumite probleme. Dreptul european internațional uh, privat, uh, așa cum este acum, nu este codificat într-un singur uh, document, ci mai degrabă este conținut în mai multe instrumente care fac parte din surse juridice diferite. Este clar că cea mai importantă sursă a acestui drept este, sunt regulamentele. În momentul de față există 15 în acest sens. Calitatea lor este în general bună, dar în ciuda acestor fapte, în continuare, legile sunt uh, împărțite în mai multe instrumente juridice și acest lucru creează probleme și îngrijorări. În primul rând, regulamentele actuale nu reușesc să creeze, de fapt, împreună un set de reguli, iar foarte multe domenii ale dreptului internațional privat nu sunt atinse încă de legislația secundară. Câteodată există și două regulamente pentru același domeniu și unele aspecte nu sunt acoperite deloc, cum ar fi uh, legislația agențiilor, validitatea acordurilor între jurisdicții și încălcarea dreptului personalității. În toate aceste chestiuni este în continuare necesar să ne bazăm pe alte surse de drept care nu sunt în ultimul rând uh, surse domestice a dreptului internațional privat. Apoi, dreptul internațional privat ca și corp de legi nu este de fapt un set de reguli, ci ele sunt uh, valabile, de exemplu, pentru uh, alte aspecte decât contracte, divorțuri și așa mai departe, ci fac, formează un set de principii care fac ca această legislație să fie aplicabilă la mai multe domenii. În acest sens, foarte multe probleme importante, precum impactul naționalității duble sau Uh, alte aspecte similare nu pot fi rezolvate cu regulamentele ca atare, ceea ce duce la lacune care trebuie după aceea să fie uh, umplute cu drept național. O altă problemă, o altă lacună vine din aplicarea convențiilor internaționale care au o precădere asupra legilor europene. O altă deficiență a dreptului european internațional privat este că el conține și o serie de redundanțe. Dacă ar fi să ne uităm, de exemplu, la renvoi, la așa numită uh, retrimitere, care se uh, referă la mai mult de un sistem de drept privat, uh, cum ar fi, de exemplu, cel din Marea Britanie. Fiecare regulament conține regi specifice cu privire la principiile generale. Însă faptul că probleme similare sunt reglementate în mai multe rânduri, acesta duce la o, un grad destul de mare de redundanță. Problemele create de prevederile redundante se văd mai ales când anumite uh, chestiuni și reguli sunt formulate incorrect sau neprecis. Unele, fiind, de exemplu, se regăsesc în două regulamente sau mai există și alte incongruențe care se referă chiar la principiile generale ale dreptului internațional privat. Toate aceste îngrijorări au dus deja la o dezbatere foarte amplă cu privire la codul internațional care ar trebui să fie creat pentru dreptul internațional privat. Parlamentul European și-a exprimat deja speranța ca scopul final al procesului legislativ lansat să fie o codificare amplă a dreptului internațional privat. Am încheiat citatul. În martie 2014, Comisia Europeană, în agenda sa pentru justiție pentru 2020, a citat Citez, Uniunea Europeană ar trebui să examineze dacă codificarea instrumentelor actuale în ceea ce privește conflictele de legislație și de uh, drept ar trebui să fie reglementate așadar printr-o codificare. Codificarea se înțelege așadar ca o sistematizare și o înregistrare a unui câmp amplu juridic într-un singur document uh, de legislație. O astfel de codificare poate să aibă diferite aspecte în funcție de domeniul juridic care este codificat. Se poate referi, de exemplu, la dreptul internațional privat în sensul său larg, având în același timp uh, alegerea dreptului ca problemă, sau la procedurile internaționale. Însă dacă acestea două sunt tratate ca aspecte diferite, codificarea se va limita la alte aspecte care, consideră, care necesită așadar două coduri. Mă uit acum, aș vrea să mă uit la avantajele unei codificări mai ample. Primul avantaj potențial al unei astfel de codificări ar fi o vizibilitate mai bună, pentru că un cod european ar putea să ducă la o mai bună um, absorpție a acestui drept în statele terțe, de exemplu și ar exista așadar o convergență mai bună între dreptul pe european internațional privat și cel al statelor terțe și astfel s-ar îmbunătăți armonia internațională a sentințelor și a deciziilor. În același timp, un cod unic și general ar facilita aplicarea dreptului internațional privat în, în practică și l-ar face mai accesibil. Și, în al treilea rând, o codificare europeană ar fi și o oportunitate excelentă de a umple uh, lacunele existente în dreptul internațional privat. Însă, și un astfel de cod nu ar putea să acopere toate aspectele legale, pentru că va fi dificil să se ajungă la un consens, cel puțin la anumite aspecte sensibile, cum ar fi încălcarea afirmarea dreptului personalității sau codeterminarea lucrătorilor în dreptul corporațiilor. Foarte multe state membre sunt deja părți semnatare la mai multe convenții pe care Uniunea Europeană nu trebuie neapărat să le reitereze. Un, important, un uh, avantaj important al unei codificări ar mai fi și faptul că o, un regulament contradictoriu a principiilor uh, de bază, multinaționalitatea, retrimiterea și așa mai departe, ar putea fi evitate de exemplu prin introducerea unei părți generale. Și uh, orice codificare a principiilor generale ar trebui totuși să lase spațiu pentru soluții mai rafinate și în domenii individuale de drept. În ciuda acestor avantaje potențiale, o codificare amplă ar duce inevitabil și la anumite obstacole. Ca să începem cu aceste obstacole, aș vrea să vorbesc în primul rând despre faptul că nu există o competență generală europeană în momentul de față pentru dreptul internațional privat pentru un cod european. Am auzit adineauri de la vicepreședintele nostru câteva uh, distinții între dreptul internațional privat și procedurile specifice pentru aspecte legate de dreptul familiei, de exemplu. Adoptarea unui cod european amplu ar cere așadar o armonizare cu o procedură legislativă uh, generală, cum ar fi, uh, de exemplu, procedurile care se aplică în anumite domenii în cazul dreptului familiei. Codificarea principiilor generale în dreptul internațional privat, care trebuie să acopere ambele domenii, însă creează probleme foarte grave tehnice și legislative. Acestea sunt exacerbate de asemenea și uh, din cauza poziției Danemarcei și a Marii Britanii și Irlandei cu privire la cooperarea judiciară în materie civilă. Apoi, altă problemă este că aceste regulamente creează provocări din ca, în cazul codificării, pentru că nu este vorba de o lege, ci mai degrabă de o cooperare sporită care, de exemplu, se aplică în anumite state membre și care depinde după aceea de dorința celorlaltor state membre care nu au aderat încă la această cooperare consolidată și ar trebui să o facă dacă dorim chiar cu adevărat să avem un cod uh, amplu. Pe lângă aceasta mai există și aspecte practice de obstacole, mai ales pentru că regulamentele sunt foarte noi și deci nu există prea multă jurisprudență în practica codificării. O codificare amplă ar putea rezolva așadar anumite probleme în dreptul internațional privat și ar exista foarte multă vizibilitate în plus, accesibilitate și coerență, acestea fiind părțile pozitive, însă există obstacole instituționale și practice care fac ca probabil un cod european să nu devină realitate în viitorul apropiat. Un cod european însă nu este singura cale înainte pe care putem să ne închipuim. Un cod amplu ar putea, de fapt, să conțină mai multe codificări sectoriale pe domenii, dreptul proprietății, matrimonial, companiilor și așa mai departe. Printr-o astfel de abordare, aspectele dreptului internațional privat și cele care se referă la aspectele familiei ar putea fi separate și Marea Britanie și Irlanda ar putea decide după aceea, după caz, ce vor să facă, dacă vor să intre într-o reglementare sau nu, sau vor să facă uz de opt-out. Apoi, o astfel de soluție ar putea să provoace și mai puțină rezistență politică decât un cod amplu. O altă posibilitate ar fi, ar fi o codificare limitată la principiile generale a pe dreptul internațional privat, un fel de uh, regulament cu, cu mm, nivel zero, ca să spunem așa, dar aceasta ar avea în continuare obstacole um, administrative care ar face ca, într-adevăr, principiile de bază să nu poată fi reglementate general. Au existat foarte multe propuneri, există părți pozitive și negative la a, toate propunerile. Noi propunem un proces de implementare, un așa numită, o așa numită uh, codificare um, pas cu pas, înceată a dreptului internațional privat pentru a ajunge la un cadru mai coerent în dreptul internațional privat și poate la un moment dat să ajungem la un cod european. În primul pilon pe care l-am uh, prezentat noi ca model ar fi măsurile pentru a finaliza achiul comunitar, adică umplerea lacunelor în dreptul internațional privat de care vă vorbeam înainte. Suntem și pentru eforturile suplimentare pentru reguli uniforme legate de aplicarea uh, determinată și hotărâtă a dreptului străin. În al doilea pilon, recomandăm măsuri legislative pentru consolidarea acheului uh, comunitar în domeniul dreptului internațional privat, adică o cuplare a instrumentelor existente, o punere în comun pentru a avea o aplicare mai coerentă a acestor măsuri. Și al treilea pilon, așa cum l-am, am uh, descris și în studiul nostru, conține mai multe măsuri pentru îmbunătățirea cadrului instituțional general, cum ar fi, de exemplu, stabilirea unui grup pentru achiul comunitar. Președinta încearcă să-l întrerupă pe vorbitor. Îmi cer scuze, puteți să încheieți? Da, acum e ultima pagină, sigur. Uh, Uh, pentru a monitoriza aplicarea dreptului internațional privat uh, și în practică, acesta ar fi un uh, ar însemna crearea de curți speciale și tribunale speciale atât la Curtea de Justiție cât și la nivelul statelor membre pentru monitorizare și crearea unei baze de date europene pentru dreptul internațional privat pentru a facilita um, accesul la jurisprudență, creând o procedură care să uh, pre permită o întrebare preliminară din partea curților statelor membre către Curtea de Justiție și, bineînțeles, formarea judecătorilor și a magistraților în dreptul internațional privat. Propunem în acest studiu, de asemenea, și măsuri de întârziere a unei codificări ample în momentul de față. Sugerăm mai degrabă din nou un model pe trei piloni care va duce la o îmbunătățire a cadrului legal și administrativ pentru dreptul internațional privat care ar putea duce către un cod european pe termen lung și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, professor. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor von Hain. Chiar dacă ați vorbit puțin cam prea mult, a fost foarte interesant. Trebuie să dau cuvântul mai departe imediat următorului vorbitor și aș vrea să-l salut în sală pe domnul profesor Pierre Calais de la Universitatea Paris Sud și pe domnul Michael Clancy, avocat la Regatul Unit al Marii Britanii, Asociația Profesională a Avocaților din Scoția. Nu știu cine va începe dintre dumneavoastră. Domnul Cale? Da? Vă rog. Eh, mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să fiu aici. Intenția mea este să analizez propunerea de regulament care simplifică acceptarea documentelor publice. Această propunere are trei dimensiuni, eu o să mă axez pe două principale, eliminarea legalizării și crearea de formulare um, în mai multe limbi eliminarea legalizării. Pentru a înțelege puțin amploarea acestei propuneri, trebuie să vedem ce este legalizarea. Legalizarea este o formalitate care atestă autenticitatea unui document public. Deci când o persoană dorește să prezinte un extras de cazier, un act de naștere sau orice alt document public într-un alt stat în forma clasică, aceasta este un lanț de autentificare, destul de, o procedură destul de greoaie, care nu mai există în noi, pentru că toate fac parte din Convenția de la Haga care înlocuiește legalizarea cu o procedură simplificată și anume apostila. E totuși o procedură care poate avea costuri variabile în funcție de statele membru, membre. Pentru unele uh, este gratuită, dar poate să meargă până la 50 de euro pe document, deci diferă în funcție de stat. Propunerea de regulament este să se elimine legalizarea și apostila pentru prezentarea unui document public emis într-un alt stat membru. Eliminarea legalizării este o procedură deja inițiată în Uniunea Europeană pentru tot ceea ce ține uh, de acte autentice și hotărâri judecătăriști. Regulamentele Bruxelles 1 și Bruxelles 2 prevăd în sfera lor de aplicare că legalizarea nu mai este necesară. Eliminarea legalizării rezultă și din convențiile internaționale semnate de statele membre, uh, Convenția Bruxelles din 87 sau convenția care a fost negociată în cadrul Convenției Internaționale pentru Starea Civilă 2017, care pentru anumite acte prevede eliminarea legalizării. Dificultatea rezidă în faptul că există un drept UE parțial și există o multitudine de convenții internaționale care sunt ratificate de un număr variat și limitat de statele membre. În orice caz, nu toate statele Uniunii Europene au făcut acest lucru. Prin urmare, Concret, un cetățean al Uniunii Europene, atunci când trebuie să prezinte un document într-un alt stat membru, trebuie să se informeze dacă există un text care eh, elimină nevoia necesi- legalizării actului respectiv și dacă acest lucru este valabil în statul în care vrea să prezinte actul. De exemplu, un act de naștere din Franța nu trebuie să fie legalizat sau să aibă apostilă dacă este prezentat în Italia, în Irlanda, în Grecia, dar trebuie să treacă prin aceste proceduri pentru Finlanda sau Polonia. De exemplu, pentru că statele nu fac parte din aceleași convenții internaționale. Propunerea de regulament prevede, deci, eliminarea legalizării pentru toate statele membre UE. Această propunere este un progres real pentru că va facilita viața cetățenilor Uniunii Europene care trebuie să prezintă documente în alte state membre și de asemenea va reduce costurile, chiar dacă nu sunt chiar așa de ridicate, Uh, costurile legate de apostilă, care sunt, chiar dacă ele sunt relativ uh, scăzute, vor dispărea. Și va facilita de situația documentelor publice. Riscul eliminării legalizării ar fi uh, multiplicarea numărului de documente false în Uniunea Europeană, pentru că prin legalizare se certifică autenticitatea documentului. Riscul însă nu este întemeiat, zic eu, din două motive. Pe de o parte, așa cum am spus deja, eliminarea legalizării între statele membre UE este deja în curs de derulată pen și în aplicare pentru anumite documente. Și nu putem spune că a crescut numărul documentelor false în Uniunea Europeană. A doua, al doilea motiv ar fi că uh, Există îndoieli cu privire la conotațiile de combaterea fraudei în Convenția privind apostila. Toate aceste eforturi țineau de faptul că statul care emite apostila are un registru, cel căruia îi trimitem documentul public ar trebui să consulte acel registru pentru a vedea dacă apostila este reală sau nu. Însă, pe chestiuni din cauza unor probleme pur lingvistice, uh, Uh, foarte puțin din cei care primesc documentele apostilate verifică registrul respectiv. Propunerea de regulament va permite, probabil, să se identifice falsurile care circulă în Uniunea Europeană, pentru că mecanismul de control propus se bazează pe o cooperare administrativă în cazul unor îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui act și acest mecanism prin crearea unei autorități centrale uh, care poate fi interpelate, va funcționa foarte bine sub forma unei cooperări administrative care va permite o mai bună luptă împotriva fraudei decât convenția privind apostila, pentru că, așa cum am spus, autoritățile care primesc documentele publice apostilate nu verifică registrul în practică. Există două probleme. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare material, există o listă de documente pentru care nu mai trebuie legalizare și există documente neincluse în această listă. Cred că ar fi fost mai simplu să ne referim la toate tipurile de documente publice, oricare ar fi hotărâri judecătorești, acte autentice, toate actele care dovedesc starea civilă, pentru că pentru hotărâri și acte autentice, dacă acestea nu sunt incluse în propunerea de Uh, regulament, acestea nu vor fi scutite de legalizare decât dacă intră în domeniul de aplicare a unui regulament deja existent. Deci o hotărâre în domeniul succesoral s-ar putea să fie scutită uh, de legalizare pentru că intră în sfera regulamentului privind succesiunea și în alte cazuri nu ar trebui să eliminăm toate formalitățile de genul acesta, oricare ar fi documentele publice. Și a doua problemă ar fi legătura cu celelalte regulamente europene care elimină legiferarea. Deci, regulamentele de la Bruxelles, în cazul de față. Aceste regulamente mm, de la Bruxelles n-au implementat nicio procedură prin care autoritățile statelor membre cu îndoieli privind la autenticitatea unui act să verifice autenticitatea acestui act. Procedura de control care se regăsește în propunerea de regulament ar putea fi extinsă la toate regulamentele europene care uh, prevăd eliminarea legalizării. Foarte scurt și rapid, câteva cuvinte pe al doilea punct, elaborarea de formulare multilingve. Al doilea pilon al propunerii este să se creeze formulare bilingve pentru nașteri, decese, parteneriate înregistrate și așa mai departe. Acestea sunt o soluție de substituție a documentelor publice care există în statele membre și vor fi transmise la cererea cetățeanului care are dreptul să primească documentele respective nu este o soluție absolut nouă. Certificatul de moștenitor european creat în cadrul regulamentului privind succesiunile se bazează pe aceeași logică, adică nu înlocuiește documentul intern, dar este un document european echivalent care poate înlocui documentul intern, dacă cetățenii își doresc acest lucru. Principalul interes în cazul acestor formulare multilingve este să se elimine nevoia traducerii. Și un al doilea beneficiu ar fi că prin uh, unificarea formularelor și datelor menționate pe act se elimină dificultățile de înțelegere care ar putea uh, exista la nivelul unei autorități care se confruntă cu un act ce conține detalii cu care mm, sistemul juridic respectiv nu este obișnuit. Există însă două aspecte la care trebuie să fim atenți. În primul rând, și asta se spune de altfel în propunere, aceste formulare au caracter opțional. Este important să se păstreze capacitatea de a utiliza documentele naționale pentru că ele reflectă particularitățile diferitelor sisteme juridice din cadrul Uniunii Europene. Și, și aici și închei, aceste formulare sunt relevante pentru documentele care certifică un fapt, un fapt, un act de naștere, de deces, un extras de cazier judiciar, dacă e cazul. Dacă trebuie să se exprime consimțământul unei părți, formularea este esențială pentru a înțelege amploarea consimțământului și nu putem rezuma acest lucru într-un formular standardizat. E cazul actelor autentice în Franța, de exemplu. Prin urmare, crearea acestei formulare nu este un lucru rău, din potrivă, este un lucru bun, cu condiția să nu fie obligatorii sau generalizate și să se limiteze la acte simple care au rolul de a dovedi un fapt. Atât. Cum se spune de altfel în regulament? Atât. Mulțumim domnului profesor Cale. Mulțumim pentru că ați respectat uh, aproape cu strictețe timpul care v-a fost alocat și dăm acum cuvântul domnului Clancy. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, la acest forum, um, pe tema circulație transfrontalieră și facilitarea vieții cetățenilor, care reprezintă unul dintre obiectivele esențiale ale tratatelor și uh, crearea condițiilor în acest sens reprezintă nu doar um, obligație din tratat, dar este și un lucru logic. Vorbim despre propunerea în ceea ce privește regulamentul 2013-228. Știm cu toții că a început cu Consiliul de la Tampere din 2004, apoi cu planul de acțiune de la Stockholm din 2009 și atunci se propunea uh, o, o propunere legislativă pentru um, formalitățile legate de legalizarea documentelor uh, publice. Apoi Parlamentul uh, European a cerut să existe un sistem simplu care să faciliteze viața cetățenilor și, um, așa cum a spus domnul Calea, acest lucru există deja în anumite domenii. Apoi a venit o um, carte verde în, cu privire la cetățeni care a fost urmată de propunerea formulată de comisie pe care o examinăm în acest moment. Acum, Ținând cont de um, Convenția de la Haga din 1961, în care se înlătură obligația de legalizare, e bine, acolo s-a definit uh, legalizarea, așa cum a spus și profesorul Caie, ca formalitatea prin care um, instituțiile diplomatice sau consulare ale statului uh, în care statul, um, documentul a fost produs certifică semnătura, capacitatea în care a semnat persoana uh, vizată de document și uh, Um, că există un, um, o ștampilă sau un sigiliu autentic. E bine, la vremea respectivă, um, procesul, uh, cetățenii puteau să obțină o apostilă atunci când trebuia să prezinte documentele într-un alt stat care cerea autenticitatea documentelor respective. În articolul 1 din Convenție se menționează, de exemplu, documentele menționate de instanțe. În practică, apostilele s-au um, aplicat mai ales documentelor publice, cum ar fi certificate de naștere, de căsătorie, decizii hotărărești, acte notariale. Uh, Domeniul de aplicare original al propunerii din regulament acopera documente similare din partea autorităților și statelor membre care au valoare probatorie oficială și se includeau 12 categorii, inclusiv documentele stare civilă, precum și documente legate de DPI și extrase de cazier judiciare. Documentele um, private nu sunt incluse în uh, document în propunere. Propunerea conține de asemenea noi măsuri de protecție împotriva documentelor fraudulente. Când există îndoieli uh, temeinice cu privire la autenticitatea unui document, se prevede uh, posibilitatea statelor membre de a solicita informații din partea statului unde a fost emis uh, documentul. Acest lucru se face prin IMI, Sistemul de Informații privind piața internă, sau prin contactarea autorităților uh, statului membru direct. Articolul 11 va va introduce um, documentele tip în Europeană, ceea ce va reduce la uh, problemele practice generate de formalitățile administrative, va reduce birocrația, va scădea costurile legate de traducere și va asigura faptul că cetățenii pot să uh, își exercite drepturile la nivel transfrontalier. Dacă se îndeplinesc aceste obiective, ele vor fi în uh, folosul cetățenilor care își vor putea exercita drepturile de liberă circulație. Va duce la o scădere a costurilor și la îndepărtarea anumitor formalități. Acum, um, pe parcursul discutării, uh, discuției s-au făcut o serie de modificări. Parlamentul European a cerut o extindere a domeniului de aplicare al documentelor, cum ar fi documente legate de um, stare fiscală, dosar, um, cum ar fi cazierul, judiciar. De asemenea, s-au făcut propuneri de a se adăuga mai multe formulare multilingve, cum ar fi cele privitoare la uh, Uh, nume sau la divorț uh, sau la statutul de celibatar. Uh, de asemenea, grupul de lucru de la Consiliu a examinat propunerea începând cu 2013 și majoritatea delegațiilor nu acceptă domeniul de aplicare al propunerii inițiale a Comisiei și nici amendamentele Parlamentului. Președinția italiană a sugerat așadar restricționarea domeniului de aplicare a doar chestiunile legate de stare civilă și ar fi um, chestiuni legate de cetățenie, de uh, stare, căsătorie, parteneriate înregistrate, afiliere, um, um, starea um, parentală, și așa mai departe. De asemenea, s-au cerut și o soluție pentru formularele multilingve care s-ar putea folosi um, în felul următor, un, o traducere care s-ar atașa la documentul uh, inițial. Uh, da, cu siguranță um, o astfel de măsură ar uh, contribui la um, desăvârșirea pieței uh, interne. Dovedirea identității um, reprezintă un drept fundamental și este esențială pentru multe activități, cum ar fi înregistrarea nașterilor și um, deceselor, căsătoria, um, obținerea unei locuințe sau alte aspecte sociale. Așadar, s-ar putea să existe avantaje pentru cetățeni și pentru companii dacă, de exemplu, documentele companiilor ar putea să fie uh, incluse în viitor. Însă, în acest moment, nu este în discuție acest lucru. Există preocupări legate de volumul de muncă și costurile legate de un număr de neprevăzut de cereri de verificare a documentelor. Cu siguranță, cu cât e mai larg domeniul de aplicare, cu atât uh, există o posibilitate ca un număr mare de astfel de cereri să se facă. Dar este avantajos să existe un program modest cum este cel pe care îl propune președinția italiană, iar extinderea domeniului de aplicare s-ar putea face după ce se va fi verificat uh, valoarea acestui uh, sistem și deja uh, unul dintre vorbitorii um, anterior a menționat această idee. La articolul 21 se prevede o revizuire la fiecare trei ani, ceea ce ar putea să implice și o um, extindere a domeniului de aplicare și uh, Ehm, atunci ehm, ehm, s-ar putea ține cont de numărul de, de cele de verificare care ar apărea în acest moment în uh, Regatul Unit. Se emit cam 400 de mii de apostile pe an, dar doar câteva zeci de mii se încadrează în domeniul de aplicare al propunerii, însă în alte state s-ar putea ca numărul să fie mult mai mare, așadar sunt foarte multe uh, um, studii de făcut, multe lucruri de verificat pentru a ne asigura că suntem pe calea cea bună. Apoi, referitor la formularele multilingve, încă nu există statistici uh, în acest sens. Um, nu putem să știm câți uh, cetățeni britanici, de exemplu, au cerut uh, traducerea documentelor în Europeană și de asemenea se poate discuta despre valoarea probatorie a formularelor multilingve. Aceasta trebuie evaluată Um, în funcție de ceea ce înseamnă acest lucru în procedura statelor membre. Există o variantă de atașare a, document, a traducerilor la documentele originale și nu să se facă um, documente um, multilingve. Mie mi se pare mai rezonabil așa. Nu e nevoie să se facă o variantă europeană a documentelor existente deja. Apoi, încă un lucru care este interesant este faptul că documentele, de exemplu, au um, câmpuri, au rubrici um, traduse și conținut care este transcris din documentele uh, originale. Ar fi um, bine să se elimine conținutul transcris, rămânându-se la faptele, la uh, datele uh, concrete care nu trebuie traduse. Ar fi mai ieftin și ar fi mai ușor de verificat. E nevoie să fie o relație mai strânsă între această propunere și uh, programul e-justice, justiție electronică. Um, apoi, în ceea ce privește um, piața unică digitală, efectele sunt și aici foarte importante și trebuie să ne asigurăm că nu se face nimic um, care să ducă la probleme legate de punerea în aplicare a regulamentului. Reducerea uh, Um, câmpului de aplicare la chestiunile civile va permite o examinare la nivelul tehnic corespunzător, iar statelor membre trebuie să îi se acorde suficient timp să facă acest lucru. Cred că este important să înțelegem că, deși regulamentul poate contribui la desăvârșirea pieței interne prin înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă cetățenii și uh, companiile atunci când uh, circulă sau când fac uh, afaceri în Europeană, această um, um, propunere favorizează mai degrabă cetățenii și nu um, afacerile, dar mai pot fi uh, imaginate și alte scenarii care ar putea să apară în ulterior. De asemenea, trebuie să ne gândim și la concurență, la concurența în domeniul serviciilor. Ne bine, piedicile în acest sens, piedicile în fața concurenței ar putea să reprezinte obstacole în fața pieței uh, interne. Atunci e nevoie de mai multe eforturi și din partea Parlamentului um, să nu se uite de toate barierele. Putem să eliminăm unele, dar să nu rămână altele uh, încă în vigoare. Mulțumim foarte mult uh, și domnului Caleș și domnului Clancy pentru această prezentare deosebit de interesantă a acestui dosar. După cum știți, eu sunt raportor în ceea ce privește propunerea privind documentele publice am moștenit uh, acest dosar de la Bernard Rapkay și um, l-am preluat cu o perspectivă foarte simplă. M-am gândit că este evident faptul că vrem să promovăm mobilitatea în Uniunea Europeană și că libera circulație a cetățenilor și a companiilor uh, reprezintă un anchi al Uniunii Europene. Așadar, am considerat că propunerea Comisiei de um, eliminare uh, a legalizării sau a postilelor și introducerea formularelor multilingve, simplificarea traducerilor și colaborarea între administrațiile statelor membre, că toate aceste lucruri din propunere ar putea uh, să um, Um, întrunească foarte repede consensul instituțiilor și domnul Rapkai a făcut o treabă minunată pentru că Parlamentul a adoptat o poziție în acest sens în, în decembrie 2013, acum mai bine de un an așadar, și Parlamentul a consolidat propunerea Consiliei, Comisiei, care um, de fapt, Parlamentul a propus o creștere a numărului de documente care se intre în domeniul de aplicare, a introdus uh, noi uh, formulare multilingve, a redus uh, nevoia unor traduceri autorizate și um, ale copiilor legalizate și au făcut un transfer al costurilor de la um, cetățeni la autorități, la administrații, îmi dau seama că această ultimă măsură nu va întruni uh, un sprijin larg din partea statelor membre. Între timp, am descoperit că um, Consiliul, de fapt, este foarte reticent. Președinția italiană a avut acest document printre priorități și s-a încercat uh, atingerea unui acord. Nu s-a reușit acest lucru. Sper că președinția letonă va ajunge la vreun fel de rezultat, așa cum ne-a spus și invitata noastră de astăzi uh, uh, și dumneavoastră își propune acest lucru, dar da, așa cum știm, uh, domeniul de aplicare până la urmă va fi limitat. Discuțiile cu privire la traducere încă sunt în curs. Nu se știe însă cum se va încheia această dezbatere. Desigur, după aceea trebuie să se ajungă și la un consens între Parlament și Consiliu în vederea unei poziții comune. Și acum, întrebarea, desigur puteți să adresați uh, întrebări uh, vorbitorilor, întrebarea mea ar fi uh, cum, care este cauza acestui uh, blocaj la Consiliu? Este vorba de o lipsă de încredere a statelor membre, n-au încredere în administrație, după cum um, am să menționat anterior, nevoia de simplificare este recunoscută de multe state membre. Um, în plus, sunt uh, părți uh, la convenția aceasta unde um, se promovează se, se cere înlăturarea cerințelor legate de, apost, de apostile. Și în plus, Comisia Internațională pentru Starea Acilei și în a fost finanțată chiar de Comisia Europeană. Nu înțeleg așadar de ce este atât de greu să se ajungă la niște progrese, pentru că acest lucru chiar ar simplifica viața cetățenilor care muncesc și locuiesc într-un alt stat membru sau uh, um, activitatea companiilor care vor să desfășoare activități transfrontaliere. Oricum știm că deocamdată domeniul de aplicare este limitat la um, actele de stare civilă, toate părțile legate de companii sunt eliminate. Până la urmă, așadar, propunerea nu va viza decât cetățenii, Asta e un lucru bun, dar vă întreb de ce nu se poate ajunge la progrese în acest uh, dosar. Acum poate aveți să întrebări pentru vorbitorii noștri. Dacă da, vă invit să le adresați. Iată, avem deja uh, o cerere din partea domnului Giuca. Nu știu dacă uh, am pronunțat co corect. Apoi domnul Bruton. Este corect pronunțat. Ok. Vă mulțumesc și pentru cuvânt, dar mai ales pentru expunerile la care am uh, participat extrem de utile. Evident și noi și eu cred că orice procedură și orice instrument și are timpul lui și vine momentul modernizării. Să fie mai util, mai accesibil și cred că ăsta este și scopul demersului la care facem referire. În același timp va trebui totuși să gândim toată această procedură luând în calcul mai multe aspecte. Se făcea referire la un moment dat aici la faptul că și domnul profesor, dacă nu mă înșel, făcea această referire, la faptul că nu se verifică acele registre și mă refer la cele ce vizează apostila de la Haga. Păi, cred că dovada că apostila generează încredere este și faptul că nu se mai verifică acele registre. Deci, deocamdată funcționează sistemul. Bine, el evident poate fi modernizat, și mă gândesc aici că dacă vom spune că verificarea se face doar cu privire la documentele asupra căruia funcționarul instrumentator are anumite dubii ă, vom expune cumva funcționarul instrumentator. în situația în care va folosi un document care este fals Uh, e posibil din punct de vedere al laturii penale să, l expunem și să aibă o problemă și să fie întrebat la un moment dat de ce nu a făcut acea verificare. gândiți vă că vorbim de funcționari cu diverse eu știu uh, niveluri de pregătire uh, care nu înseamnă neapărat pregătire din punct de vedere al unei expertize pe un document din această perspectivă a unui document fals sau nu. și atunci poate atunci când vom analiza documentul ca atare vom avea în vedere și acest lucru să nu expunem cumva funcționarul care nu va, folosi la un, nu va verifica la un moment dat un document care ulterior se va dovedi a fi fals și s ar putea ca cineva să se îndrepte împotriva funcționarului care avea la îndemână acest instrument dar nu l a folosit. am mai înțeles că va exista totuși o autoritate națională care va face totuși până la urmă o verificare și încerc să mi imaginez din punct de vedere administrativ cum se va realiza. deci va exista o autoritate națională un funcționar dintr un alt stat va primi un document și are dubii cu privire la acel document ă, face verificarea la autoritatea națională din statul care emite documentul și acea autoritate ce face? la rândul ei va face verificare probabil la instituția care Uh, a produs uh, documentul în sine. Deci, practic, nu știu dacă din punct de vedere uh, birocratic rezolvăm problema. Pentru că tot la unitatea, la instituția, la autoritatea care produce documentul se va ajunge în această, în această situație. Și tot cineva de acolo va trebui să facă verificarea dacă există sau nu există autoritatea dacă documentul s a produs și ca atare să confirme autenticitatea documentului. nu spun că proiectul uh, nu e bun din contra. cred că repet se poate moderniza putem da acces mult mai facil uh, uh, celor care au nevoie și utilizează o asemenea procedură dar va trebui probabil să ținem cont eventual și de aceste aspecte. se vorbea mai devreme aici poate că nu va mai plăti cetățeanul apostila sau supralegalizarea dar uh, costurile astea se vor muta administrativ la autoritatea care va trebui să facă verificarea care va trebui să comunice cu instituția în teritoriu dacă vor fi eu știu uh, la nivel național mai multe instituții în funcție de vorbim de actele de stare civilă de cele produse de uh, autoritățile judiciare sau cum va trebui să ne gândim la câteva aspecte chiar dacă vom avea înțelepciunea să le abordăm și din această perspectivă cred că în final vom produce o, un instrument uh, uh, util și care nu va expune pe nimeni. mă reîntorc la situația funcționarului public care nu are pregătire nu are expertiza să analizeze și să tragă o concluzie că documentul este sau nu fals el poate bănui dacă este un fals grosolan dar dacă este un fals așa cum sunt falsurile din ziua de astăzi folosindu, se de tehnologia care o avem la dispoziție uh, lucrurile sunt mult mai subtile și atunci funcționarul respectiv ia documentul îl pune în operă îl instrumentează cineva s ar putea să fie păgubit la un anumit moment dat se îndreaptă împotriva funcționarului că nu a verificat având la dispoziție acest, uh, acest instrument. poate că soluția știu că sunt două opinii să încercăm întâi pe varianta actelor de stare civilă și ulterior, în funcție de cum uh, vom trage concluziile în practică să lărgim acest spectru poate că este o concluzie înțeleaptă vedem în practică ce, uh, ce probleme se mai ridică credem în modernizarea procedurii dar va trebui să ne gândim și la aceste aspecte. vă mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc, Domnul Le Breton are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Vreau să mulțumesc foarte mult uh, celor uh, doi intervenienți din această rundă pentru propunerile foarte frumoase. Vreau să mulțumesc mai ales domnului profesor Cale, pe care îl cunosc dintr-o altă viață din universitatea în care am lucrat, când dumnealui lui. Uh, era în universitatea în care am fost și eu numit profesor când eram foarte tânăr. Sunt foarte îngrijorat de această propunere de regulament care ne, propunere, ne propune formulare multilingve, pentru că, după părerea mea, nu sunt numai multilingve, ci sunt și uniforme, pentru că forma aduce și fondul cu sine. Dacă sunt accesibile tuturor, probabil că vor fi formulare unice. Ni se spune că nu vor înlocui formularele naționale într-o primă instanță, dar se știe cu Uniunea Europeană care face pași mici înainte, la un moment dat ceea ce trebuia să se adauge, de fapt înlocuiește ceea ce era înainte. Avem această experiență. Să vă dau un exemplu de uniformitate similară, pe care probabil o să o avem dacă avem aceste formulare multilingve. Am avut uh, în mână unele din aceste documente care sunt în pregătire. Unul, de exemplu, se referă la um, actele de naștere. Nu e vorba de uh, sex, de exemplu, se vorbește de gen. Știu, știți că unele state um, europene sunt împotriva teoriei genului. Deci avem probleme deja cu aceste cuvinte care trebuie să se potrivească peste tot, dar de fapt ne lovim de probleme de fond. Aceasta, sigur, este dorit pentru libera circulație a persoanelor. Eu înțeleg scopul acestei, acestui regulament. Sunt favorabil liberei circulații a persoanelor. Dar nu ar trebui să ducem această logică a liberei circulații prea departe, pentru că dacă stăm să ne gândim, cea mai bună manieră de a favoriza uh, această circulație ar fi să avem un singur stat, nu un singur stat, Uniunea Europeană, și atunci circulația și libera circulație a persoanelor ar fi un lucru evident dar cred că cetățenii țin foarte mult în continuare la statul lor și deci trebuie să avem grijă ce facem. Și ceea ce mă îngrijorează un pic, doamna Delvo, este imnul pe care l-ați cântat pentru întreprinderile transfrontaliere. Eu vreau să existe companii transfrontaliere, dar nu pentru că există întreprinderi transfrontaliere, trebuie să forțăm statele să se adapteze la existența lor. Uh, ci cred că mai degrabă companiile transfrontaliere multinaționale trebuie să țină cont de nevoile statelor și să respecte existența acestora. Ați înțeles ce vreau să spun, eu zic că am plecat pe niște căi un pic greșite. După părerea mea, respectarea tradiției juridice naționale trebuie să treacă înaintea principiului de liberă circulație. Și, în consecință, vreau să vă fac o contrapropunere. Adică, sistemul de apostile, după părerea mea, este un sistem bun pentru că permite să rezolve probleme personale uh, respectând totuși tradițiile juridice. Trebuie însă generalizat acest sistem de apostilă și trebuie să stabilim un control administrativ rapid de autentificare a apostilei, care să treacă printr-o cooperare interstatală pe care Uniunea Europeană este foarte gata să încurajeze și cred că astfel diversitatea statelor și a dreptelor naționale va fi în continuare o bogăție pe care putem să o păstrăm și să dăm la o parte inconvenientele nepractice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Le pentru că v-ați exprimat poziția atât de clar. O să continuăm acum uh, cu domnul Buda. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Îi felicit uh, pe cei doi domn profesori care s-au plecat asupra acestei chestiuni extrem de importante pentru noi toți pentru că atât la nivelul consiliului cât și la nivelul comisiei și evident la nivelul parlamentului european ne propunem cu toții să simplificăm cât se poate de mult viața cetățeanului european. în același timp însă desigur trebuie să fim foarte atenți pentru a nu veni cu niște mecanisme care să îl vulnerabilizeze în fața unor uh, posibile consecințe negative care pot să aibă uh, anumite acte pe care noi le adoptăm aici și recunosc că într adevăr consiliul are o poziție destul de serioasă asupra acestui regulament și în privința um, extinderii să spun așa a aplicării acestui regulament și la alte acte pentru că în consiliu statele membre își spun poziția și știu fiecare stat membru ce dificultăți pot să întâmpine la nivelul uh, fiecărui guvern însă eu cred că nu putem să mergem pe această soluție de a elimina unele filtre care se pun uh, din partea statelor pentru că până la urmă de ce avem legalizare de ce avem apostilare? tocmai pentru a oferi o siguranță sau o centură de siguranță în plus pentru cetățean și pentru instituțiile care lucrează cu acele documente. ori dacă aceste documente nu vor mai fi verificate de către un organ independent fie că discutăm de apostilare fie că discutăm de legalizare atunci practic putem vorbi de o insecuritate a circuitului civil și eu personal nu mi aș putea permite să lucrez cu un document care să nu fie legalizat sau apostilat de o instituție sau de o autoritate publică care să îmi confere summa summarum sau în mod um, oarecum uh, cât se poate de puțin că acel document se bucură de prezumția de legalitate pentru că consecințele negative care pot să apară în spațiul public vis de un document care nu corespunde realității pot să fie mult mai, mai mari decât uh, o simplificare a procedurilor și de aceea cred că ar trebui să punem un accent foarte mare mergând în ideea de a simplifica viața cetățenilor de a reduce costurile de a simplifica procedurile dar această plasă de siguranță eu cred că nu putem să o înlăturăm. sigur trăim într o logică dacă întrebăm cetățeanul european oricare ar fi din orice țară dacă vrea să plătească taxe și impozite va spune că nu vrea să plătească taxe și impozite dar le plătește pentru că sunt absolut necesare pentru funcționarea statului. la fel este și aici vrea să aibă o viață mai simplificată vrea să nu fie pus pe drumuri dar în același timp noi trebuie să fim preocupați de ceea ce înseamnă securitatea circuitului civil și de aceea cred că o simplificare a procedurilor o reducere a costurilor ar fi mult mai la îndemână decât de a extinde această procedură și la alte acte așa cum spunea colegul din franța din câte am înțeles în cazul societăților transfrontaliere. mulțumesc. Nu cred că mai vrea cineva să intervină. Aș vrea să întreb, deci, dacă unul dintre cei doi vorbitori, sau poate ambii, doresc să răspundă la intervențiile pe care le-am auzit pe durata dezbaterii. Domnule profesor Cale, am impresia că vreți să spuneți ceva. Da, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte ca răspuns. Sunt într o totul de acord cu ideea de a spune că suprimarea legalizării nu trebuie să se facă în deprimentul securității juridice, care se ducă la creșterea fraudei în Uniunea Europeană. Aș avea trei uh, puncte de subliniat aici, foarte scurt. Există multe texte ale Uniunii care au eliminat uh, legalizarea în anumite domenii legalizarea sau apostila și nu există niciun mecanism de control implementat de acestea, pe când propunerea de regulament propune generalizarea eliminării legalizării, instaurând în același timp un sistem de control. Un al doilea aspect, s-a menționat aici convenția privind apostila și că dacă nimeni nu um, uh, studiază registrele, asta înseamnă că pentru că au încredere în ele rămâne de văzut. Totuși, registrele au rolul de a arăta că o apostilă este reală. Oricine poate să-și facă o apostilă până la urmă. Uh, registrul acela era instrumentul de combatere a fraudei și din motive pur lingvistice, adică atunci când interoghezi registru, ai pe cineva care care își vorbește limba maternă, principiul acesta al verificării s-a pierdut în lume și în Uniunea Europeană și apostilele circulă peste tot fără să fie controlate. Deci nu sunt sigură că Ehm, convenția aceasta privind apostila este un adevărat instrument de luptă împotriva fraudei și propunerea de regulament mi se pare mai mm, utilă în acest sens. Și în al treilea rând, mecanismul de control se bazează pe faptul că o autoritate care are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui act își va interoga autoritatea centrală care va transmite întrebarea la autoritatea statului care a emis actul pentru a-i controla autenticitatea. Singura incertitudine pe care o avem e legată de numărul de uh, întrebări de control fiindcă acest număr va da naștere la un cost ridicat și asta este dificil de estimat pentru că nu avem un astfel de sistem deocamdată. Nu putem estima, nu putem anticipa dacă vor fi multe astfel de întrebări și solicitări de verificare și deci costuri ridicate. Thank you very much. Um, eh... Profesorul Clancy, mulțumesc. Domnul Valcarcel Siso ne-a spus azi dimineață că se gândește la construirea de punți între sistemele juridice și să nu uh, creăm neapărat armonizare totală, ci cooperare. Și cred că asta este aspectul pe care trebuie să ne centrăm. Aici nu e vorba despre a înlocui sistemele naționale, sper și cred. Și avem în vedere principiul subsidiarității. Lucrurile trebuie astfel uh, abordate încât să avem o implementare consecventă, să fie respectate tradițiile naționale, dar în același timp să avem ceva ce funcționează pentru întreaga Europa. În ceea ce privește aspectele ce țin de fraudă și răspunderea funcționarilor care trebuie să verifice documente, în momentul de față, pe sistemul apostilei este absolut posibil să apară o breșă în sistemul de verificare și au existat litigii în Regatul Unit împotriva autorităților competente desemnate de Convenția de la Haga cu privire la documente care nu au fost verificate suficient prin urmare, deja există uh, o posibilitate de răspundere uh, la nivelul autorităților. Deci nu cred că putem uh, elimina răspunderea. Orice sistem s-ar folosi, răspunderea continuă să existe pentru că oriunde se poate produce o greșeală din neglijență și consecințele uh, vor avea și conotații civile și penale. De ce nu? Și vreau să mă refer la cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte, și anume dacă există o lipsă de încredere între statele membre. Nu eu sunt cel mai îndreptățit să comentez în ceea ce privește legăturile care există uh, între noi și care ne țin împreună sau cu privire la modul în care există legături mai strânse într-o parte decât în alta, însă cred că e corect să spunem că fiecare jurisdicție națională dorește să își păstreze propriile sale abordări specifice uh, și asta pe bună dreptate. Am auzit azi dimineață prezentată posibilitatea codificării. Ca și în cazul lui sistem paneuropean și această procedură ar schimba puțin lucrurile în ceea ce privește abordarea dreptului privat internațional. Vom reuși ca toată lumea să fie de acord cu fiecare parte a codului? Eu cred că va fi nevoie de mai multe generații viitoare ca acest lucru să se finalizeze. Și cred că trebuie să privim lucrurile dintr-o perspectivă pe termen lung. Dacă ne gândim că aici uh, vrem să includem toate documentele de statut civil, articolul 21 permite o perioadă de 3 ani de analiză și trebuie să avem această perioadă pentru a hotărâ dacă vrem sau nu să ducem lucrurile mai departe. Asta este cheia și trebuie să înțelegem că nimic din ce se face acum nu va fi eh, bătut în piatră, ci toate lucrurile vor fi analizate, vor fi schimbate dacă este nevoie dacă abordăm regulamentul din această perspectivă, atunci uh, ne dăm seama că lucrurile uh, pot fi abordate altfel, putem încerca să facilităm viața cetățenilor prin această încercare. Mulțumesc, da, într-adevăr, o concluzie perfect de înțeleaptă pentru încheierea acestei despateri, pentru care vă mulțumesc. Cred, domnule președinte, că a venit momentul pauzei de cafea acum și e dreptul nostru, consfințit prin Constituție, să avem pauza de cafea, așa că o vom avea acum. La 11 și 20 reluăm discuțiile aici în sală. Și cred că în fața sălii ne așteaptă cafeaua. Mulțumesc. You know, it's not going to work at 11.25, is it? <laughs> Uh, what time is it It's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 proprietari. Da,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 Ladies and gentlemen, may you please... Doamnelor și domnilor, vă rog luați loc. so we have we have three presentations and then another debate, which will not take place basically. <laughs> <laughs> I guess. Okay. I assume that we are basically. Presupun că toată lumea e, dacă nu în sală, cel puțin în apropierea sălii și cei care sunt interesați de subiectele extrem de interesante care urmează să fie abordate ni se vor arătura în curând. Thank you. Uh, Bun. Mulțumesc pentru atenție. O vom asculta acum pe doamna profesor Cristiane Venderhorst de la Universitatea din Viena. Honorable members of the European Parliament of Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați în Parlamentul European. Este o mare onoare pentru mine să pot vorbi aici uh, despre dreptul familiei și dreptul succesoral. It is about addressing the problems encountered by Europe cetățenii europeni se confruntă cu o serie de probleme în secolul 21 care pot avea impact asupra drepturilor la liberă circulație, a se deplasa, a avea copii și poate chiar a deceda în afara țării de origine. Există 60 de milioane de cupluri internaționale în afara UE, 30% din noile călătorii căsătorii au o dimensiune internațională și procentajul este și mai ridicat în cazul parteneriatelor înregistrate. Conform estimărilor pe care le avem, costurile financiare asociate um, chestiunilor care țin de proprietate între Uh, soți se ridică la 1,1 miliarde de euro pe an. Iată deci un factor extrem de relevant pentru funcționarea pieței interne și a Europei ca spațiu de libertate, securitate și justiție. Realitatea pentru cetățenii europeni în acest moment arată așa. Și chiar dacă nu este așa de complicat. Există tot felul de probleme cu care se confruntă cuplurile internaționale. Și din motive legate de constrângere de timp, nu o să menționez decât trei dintre aceste probleme. Prima este aceea că părțile sunt luate prin surprindere după ce se mută într-o altă jurisdicție. În uh, documentele Uniunii Europene legate de conflictul de legi, de obicei, domiciliul obișnuit al părților determină legea aplicabilă, ceea ce înseamnă că orice schimbare a reședinței obișnuite înseamnă o schimbare în legea aplicabilă. De exemplu, în conformitate cu regulamentul Roma 3, mutarea într-o altă jurisdicție înseamnă că se aplică un nou regim al divorțurilor. Și, bineînțeles, acest lucru poate să ducă la un efect de surpriză pentru părți. Dacă vă gândiți la un uh, cuplu austriac care se mută din uh, Austria în Germania, um, unde regimul este foarte diferit din cel, uh, de cel din Austria, vedeți și pe slide, ei bine, o astfel de mutare poate să ducă la niște efecte foarte surprinzătoare pentru cuplu, în general pentru partea cea mai slabă. Există un fenomen similar și în dreptul succesoral. Să ne gândim, de exemplu, că um, Uh, în țara de origine, drepturile de succesiune sunt acordate uh, cu partenerului uh, coabitan, care se mută într-o altă jurisdicție, care la rândul ei nu recunoaște drept succesoral, drept de moștenire pentru partenerul coabitan, atunci legea noului stat de reședință se aplică și atunci ar putea pierde toate drepturile. Mai apare încă o problemă, cea a forum shoppingului și la um, o abordare a um, instanței foarte rapidă. Um, se aplică aici um, regulamentul Bruxelles 2A. Există stimulente pentru multe parteneri să înceapă foarte repede procedura um, într-un, um, într-o instanță care um, este favorabilă. De exemplu, există un uh, acord prenupțial, um, atunci există stimulente pentru partenerul unde um, um, respectivele acorduri um, prenupțiale nu sunt obligatorii. Dar cel mai uh, grav este că există în acest moment uh, un context pe peticit de tot felul de legi și norme. Și atunci, la nivel uh, transfrontalier, pot să existe mai multe instanțe și două sau chiar trei uh, legi aplicabile. Um, exemplu um, cuplului, unui cuplu german care se mută în Germania, se despart și soțul, de exemplu, se mută în uh, Olanda, unde demară procedura de divorț. Nu este o, uh, un caz foarte complicat, dar există um, programul de pensii, apoi uh, uh, proprietățile familiei, copii. dar vedeți în tabel că există mai multe instanțe care pot interveni, uh, tot felul de legi care s-ar putea aplica, fie că este legislația germană, cea austriacă, cea neerlandeză, multe semne de întrebare pentru că multe lucruri încă nu s-au rezolvat și multe lucruri nu se potrivesc. E bine, um, instanțele deja se tot confruntă cu astfel de cazuri, s-au elaborat tot felul de soluții complicate, însă, în general, costurile sunt foarte mari și perioadele la fel. Nu este nimic potrivit pentru Europa secolului 21. Acum, doar exagerând puțin, pot spune că cei care um, formează o familie internațională sau care se mută într-o altă țară se aruncă pur și simplu uh, într-o furtună de efecte juridice neașteptate. Care ar fi soluția la această problemă? Desigur, ar putea să existe o codificare sectorială a conflictelor de lege, așa cum a vorbit și domnul von Heim de dimineață. Ar mai fi, de exemplu, și um, opțiunea unei căsătorii europene, dar știm că acest lucru nu este foarte realist în viitor apropiat. O altă idee ar fi pur și simplu să se sporească autonomia părților. Pentru că dacă examinăm instrumentele din prezent, mai ales uh, în ceea ce privește regulamentele privind relație de proprietate, dacă apar, uh, dacă vor fi puse în aplicare și dacă uh, se va face modernizare a mm, regulamentului Bruxelles 2. Există tot serul de opțiuni pentru părți, pentru a evita efectele defavorabile pe care le-am observat. Există Um, așadar um, soluții pentru alegerea um, instanțelor. De asemenea, contractele de căsătorie, contractele prenupțiare ar putea să fie și ele o soluție în acest sens. Dacă um, există astfel de opțiuni, atunci de ce um, nu le folosesc cuplurile? Din multe motive. Unul dintre acestea este că pur și simplu nu cunosc posibilitățile pe care le au, nu le știu. Și apoi, întotdeauna este foarte greu să abordezi acest subiect într-o relație de cuplu. Apoi, uh, nu se știe nici dacă vor putea să beneficieze de asistență legală la costuri uh, rezonabile. Așadar, ce aș uh, sugera eu ar fi să se introducă niște Uh, dispoziții europene model, standard, care se, se refere la conflictul de legi și la uh, recurgerea la mediere familiară, familială. Și în plus de toate acestea, cetățenii trebuie să fie înștiintați de fiecare că se uh, înregistrează o căsătorie, de câte ori se înregistrează o naștere, un parteneriat um, înregistrat, o mutare într-un alt stat să existe în, în așa um, situații un pachet unic uh, pentru um, acești, uh, pentru aceste părți, adică un pachet care se ducă la un singur regim legislativ. De asemenea, s-ar putea să se acorde și niște acorduri în ceea ce privește dreptul material al familiei. Acestea ar putea să fie create, dar reprezintă un lucru mai complex, care necesită mai mult timp. Aș dori să menționez că este vorba de un proiect uh, desfășurat uh, în comun uh, cu profesorul Catrina Ulewalkin, care este președinte al um, Comisiei um, um, Europene pentru Dreptul Familiei și este un proiect care a fost condus sub egida Institutului European, Institutul pentru Drept European. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. We thank you. Mulțumim foarte mult doamnă profesor, și acum o să dăm cuvântul și să urăm bun venit domnului Kurt Lechner din Camera Notarilor uh, Publici din uh, Germania și care este și membru în comisia noastră și raportor și doamnei Eve Pöter, care este consilier juridic la Camera Notarilor uh, Publici din Estonia. În ce ordine doriți dumneavoastră putem să vorbim timp de 20 de minute pentru a, pe acest subiect. Deci vă rog să luați cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitația la acest seminar atât de interesant. Mă bucur foarte mult să fiu din nou aici, pentru că până acum trei ani am fost membru în Parlamentul European și am revenit acum. Este foarte interesant pentru mine să văd ce devine o operă la care am lucrat uh, și să mă uit uh, din afară la ceea ce am făcut uh, până acum. Nu am imagini atât de frumoase ca colega mea, doamna Vendelhost, dar dumnea ei. Dar știu că această prezentare a fost făcut acum ceva timp. Sper ca însă să mai fie încă de utilitate. Sper să nu se aplice unele lucruri din ceea ce s-a preconizat atât de repede. Dar probleme vom mai avea și după aceea. Problemele în momentul de față sunt destul de mari. Vreau doar să completez la ceea ce a spus doamna Vendehost și anume că și la nivel bilateral, binațional, partenerul este tot timpul cel care este atins de problemele de succesiune pentru că de multe ori nu există un drept care să gestioneze partea de succesiune în cazul anumitor uh, parteneriate. Vreau să vorbesc despre anumite aspecte importante. Acest regulament de care vorbim aici este o combinație din, un, a unui drept uh, de, al reședinței principale și a ultimului, ultimei reședințe și a posibilității de a-ți alege jurisdicția. Aceasta este, de fapt, uh, cheia acestui regulament. Între timp, însă, există foarte multe documente scrise pe acest uh, subiect. Este foarte interesant să vedem ce probleme identifică juriștii în legătură cu acest regulament. Ce e important însă este că pentru cetățeanul de rând, regulamentul trebuie să fie de înțeles, trebuie să fie foarte ușor de folosit și nu trebuie să știe neapărat despre toate problemele, ci și trebuie să știe că ultima reședință este cea care are cădere și trebuie să știe și că poate să aleagă însă în cazurile de succesiune dreptul național din țara sa de origine. Această, acest regulament a fost destul de compact, este de multe ori uh, foarte concis un astfel de regulament, însă ceea ce trebuie spus este că a fost criticat uh, acest principiu al ultimei reședințe, dar există o explicație destul de mare în regulament și este un text destul de flexibil, care și în alte, este definit și în, uh, de exemplu, în uh, legislația națională în anumite state membre și este bine să fie explicitat cât mai mult. Acest uh, concept nu este neapărat unitar în toate statele membre, acest concept de ultimă reședință. Dar trebuie să existe posibilitatea în cazuri extreme, în cadrul regulamentului cu privire la alocația copilului, când trebuie determinată, de exemplu, reședința copilului, să procedăm altfel decât în dreptul succesiunilor. Există anumite excepții posibile. Oricum ar fi interesant să discutăm despre dreptul internațional privat și aceste aspecte, aceste problematici ar merita un seminar în sine. Există o excepție însă la articolul 121 aliniatul 2, în care se spune că se poate aplica și un alt drept decât cel al ultimei reședințe. Acesta a fost un compromis care a fost uh, negociat chiar la finalul acestui regulament, atunci când se uh, s-a negociat regulamentul, Aceasta însă n-a fost înțeles la fel de către toate statele membre, adică jurisdicția competentă a reședinței habituale trebuie să fie trebuie să fie în măsură să poată aplica dreptul țării străine. Această idee a fost uh, tocmai la, a stat la baza unei limitări a aplicabilității legislațiilor din mai multe țări, deci s-a încercat limitarea prin această hotărâre. Dreptul de succesiune face parte din cultura de bază a statelor membre, iar regulamentul este menit să aibă cât mai puține interpretări posibile. De fapt, dreptul uh, de uh, norma conflictuală trebuie să fie cât se poate de puțin uh, aplicabilă, dar important este ca toate chestiunile de succesiune și toți cei implicați să fie cei care să fie protejați întotdeauna și de aceste instrumente odată cu simplificarea NOR. Domnul Lagarde, care va fi astăzi uh, cu noi după masă, a spus că acest regulament este o adevărată revoluție. Și cred că are dreptate cu această idee, pentru că este foarte nouă. Pentru toată lumea, acesta a fost și motivul pentru care acest regulament a fost de succes, pentru că au fost încerca, s-a încercat să se menționeze aici mai ales uh, ceea ce este util și ceea ce este nou. Ceea ce este foarte important pentru acest regulament este și că nu este numai autonomă, adică este recunoscută ca atare, ci că, de fapt, ea reușește să creeze interpretări uh, numai pe baza acestui regulament și, deci, uh, din ce în ce mai mult poate fi aplicată, bineînțeles, pe un domeniu limitat. Când uh, vorbim cu cetățenii, dacă ne gândim, de exemplu, la aspectul de fiscalitate și spunem că regulamentul nu poate reglementa aspectele de fiscalitate, dar foarte mulți oameni spun imediat că totuși acest regulament are un uh, efect asupra fiscalității pentru că totuși succesiunea are legătură până la urmă cu impozitele și Comisia de aceea a instaurat un grup de lucru și din fericire uh, a ne ajutat, dar nu există disponibilitate la statele membre să creeze un cadru ca să poată să se conecteze aceste două aspecte. Vreau să mai spun de asemenea că în statele membre nu s-au făcut campanii de informare, ceea ce ar fi totuși sarcina Comisiei. Comisia face ce poate, Camera, camera Notarilor face ce poate, dar Parlamentele naționale ar trebui și ele să încerce să facă presiune asupra statelor pentru ca să facă o campanie de informare mai bună. Apoi Danemarca, Irlanda, Marea Britanie nu participă la acest regulament, ceea ce este foarte păcat. E destul de supărător că în acest regulament nu se poate menționa că ele trebuie să fie văzute ca țări terțe. În alte regulamente este prevăzut acest, uh, această idee și imediat se ajunge la concluzia că dacă scrie aici și acolo nu scrie, invers, adică în acele alte regulamente scrie, atunci înseamnă că ele sunt excluse, nu sunt țări terțe, ceea ce este foarte prost. După părerea mea, e clar că cele trei state sunt țări terțe și vreau să atrag atenția asupra faptului că domiciliul uh, nu este același lucru cu reședința abituală. La fel și în dreptul american există această distinție și aceasta n-a dus rare ori la conflicte, ci chiar foarte des. Este foarte important să ne gândim și la contractele interstatale pe normele conflictuale. În cazul țărilor terțe nu au niciun impact pe acest regulament. Aceasta prevede și tratatul de la Lisabona 351 este articolul care va duce la probleme foarte mari, mai ales în ceea ce privește certificatul de moștenitor. Nu am timp să explicitez acest lucru acum. Tratatele interstatale sunt uh, autonome din punct de vedere al dreptului contractual și sunt autonome și în ceea ce privește interpretarea lor de către jurisdicțiile naționale. După părerea mea, oricum nu ajungem la rezultate cât de cât bune decât dacă interpretarea acestor uh, contracte este foarte limitată, restrictivă ar fi bine, de fapt, să se termine cu astfel de acorduri interstatale, pentru că este foarte, de, foarte, foarte controversat și, după părerea mea, nici nu contează, de fapt, uh, cine este implicat. Important este să luăm o soluție politică, pentru că dacă statele europene și nivelul european iau o decizie împreună, atunci, uh, cel puțin, de exemplu, Italia care are un uh, contract, un, un acord cu Turcia, statele foste sovietice și așa mai departe, sunt toate implicate în astfel de, uh, de acorduri și trebuie să se găsească o soluție. Spun acest lucru mai ales gândindu-mă la colegii din parlamentele naționale. Având în vedere că este târziu, mai vreau să spun o singură frază despre certificatul european de moștenitor, unde sunt uh, așadar uh, deja progrese pe care le putem vedem, cred că putem spune că însă aceste progrese care s-au făcut au atins foarte multe domenii. Comisia a fost consultată în această procedură și a trebuit să respecte reprezentant uh, dorințele statelor membre. Așa s-a întâmplat uh, ca, de exemplu, în prevederile legate de consumator, la fel s-a întâmplat și cu dreptul consumatorilor, există prea mulți experți, prea mulți consultanți care se gândesc numai la domeniul lor și după aceea rezultatul este mult prea amplu, mult prea uh, detaliat și nu se vede privirea de ansamblu. Vom vedea cum se va aplica aceasta în practică și cum va merge ea în colaborare cu alte probleme care există oricum în domeniu care trebuie să fie rezolvate de către Curtea Europeană de Justiție pentru ca să vedem ce se întâmplă cu certificatul acesta de european de moștenitor. Vreau să vă spun în final că avem probleme în continuare cu domeniul acesta care de fapt vin de la natura problemei în sine a acestui subiect a succesiunii există conflicte de interes, pentru că uh, atunci când e vorba de o consultanță dezinteresată, lucrurile sunt mult mai clare. Ar trebui deci să încerce renunțarea la, unui, la construcții prea curajoase și să se încerce momentan aplicarea acestei variante, să nu se facă o revizuire în momentul de față, să vedem ce se întâmplă cu uh, experiența anilor următori cu certificatul de moștenitor. Ar trebui însă o prerogare pentru uh, competență pentru uh, momentul în care este autorizat acest certificat și când intră în contradicție cu, statele, cu uh, acordurile interstatale. Ar trebui însă să se ajungă la un acord pentru că în dreptul material, între dreptul material și dreptul succesoral există foarte multe suprapuneri și acestea nu pot fi rezolta, rezolvate imediat. Vă mulțumesc. Uh, Madame, please take the floor. Mulțumesc foarte mult și acum uh, dau cuvântul Doamnei Peter, da, mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-ați acordat-o pentru a vorbi despre regulamentul cu privire la succesiuni. Pot să vă spun că una din sarcinile mele de notar este să folosesc jurisprudența din practică în ceea ce privește succesiunile și să încerc să găsesc o soluție cea mai bună la ultima dorință. În Estonia, în conformitate cu uh, regulamentul cu privire la succesiuni, se, această chestiune se uh, poate regla numai pe baza ultimei reședințe, în momentul în care este Estonia, și legea care se aplică este legea uh, locului în care a rezidat respectivul decedatul în ultima perioadă a vieții, bazată pe experiența mea am văzut că aceasta este într-adevăr o chestiune complexă. Dacă însă până acum se întâmplă ca aspectele de succesiune ar putea fi gestionate în mai multe state membre, având în vedere unde este proprietatea sau care este naționalitatea celui decedat, este clar că obiectivul acestui regulament este ca regulamentele însă să fie toate, că procedural să se rezolve totul într-un singur stat membru. Având în vedere beneficiarii uh, celui decedat, uh, trebuie să încercăm să nu avem o procedură de succesiune foarte dificilă, foarte zgreoaie și să se întâmple totul în uh, același stat membru. Totuși, trebuie să considerăm faptul că regulamentul stabilește și reguli clare, specifice pentru a putea evalua dorințele celor care au decedat și regulamentul uh, oferă instrumente pentru a putea să descifrăm mai bine aceste dorințe. În momentul în care trebuie determinată jurisdicția și uh, curtea competentă în conformi- și, de asemenea, și legea aplicabilă, trebuie ținut cont, deci, de reședința decedatului. Însă, regulamentul nu definește uh, ce înseamnă reședința abituală și nici nu clarifică care sunt criteriile care ar trebui să fie considerate când se determină această reședință. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul că, deși nu există o jurisprudență a Curții Europene de Justiție în domeniul dreptului succesoral, Curtea de Justiție a uh, legiferat în anumite domenii că uh, reședința abituală se aplică la toată comunitatea la Uniunea Europeană și are o înțelegere în sensul uh, dreptului comunitar. Jurisprudența actuală arată că persoanele nu pot avea o reședință abituală în state membre diferite și că mai mulți factori, precum uh, unde sunt poziționate imobilele, plătirea taxelor, înregistrarea Um, proprietăților și așa mai departe, nu pot fi singurele elemente pe care să le considerăm pentru a putea stabili care este reședința abituală. Este nevoie de o dovadă de permanență și intenția de rezidare trebuie să fie una uh, de reședință, trebuie să fie una de durată. Întrebarea este unde este centrul de interese al persoanei respective? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundem dacă uh, respectivul decedatul avea uh, reședința abituală într-un stat membru, trebuie să se țină cont de toate elementele relevante. Când se inițiază procedurile mm, de uh, succesiune de către moștenitori, prima informație este mai întâi dată publică, de, adică este mai întâi menționată de către cei care au, sunt actorii acestei succesiuni un certificat de deces însă nu poate fi folosit ca probă a reședinței habituale. Practicile din Estonia au arătat când, că atunci când se determină reședința abituală a unui decedat, intențiile părților în această procedură trebuie să fie considerate. În cazurile transfrontaliere este la fel, în care beneficiarii încearcă să expună o situație, reiese foarte des că decedatul avea mai multe reședințe, dar în final se vede că respectivii doresc să gestioneze succesiunea în Estonia, pentru că procedurile din alte state membre sunt prea complexe, prea scumpe sau pentru că vor să nu plătească taxele de succesiune sau pentru că nu există nimeni în statul respectiv membru care ar putea să facă acești pași de stabilire a, și elaborarea succesiunii acolo. Certificatul european de, certific, certificatul european de succesiune poate fi folosit ca o dovadă că procedurile de succesiune s-au inițiat și că beneficiarii care au dreptul legitim de a, a disputa uh, proprietatea respectivă au uh, inițiat așadar un proces. Aceasta nu creează însă drepturi uh, automat și poate fi de descris ca o determinare pe bază voluntară a beneficiarilor, din partea beneficiarilor care vor să demonstreze că s-au inițiat procedurile legale și că în aceste proceduri s-a stabilit că ei au drepturi față de proprietățile decedatului. Este așadar uh, responsabilitatea autorităților după aceea care vor elabora certificatul de succesiune să se asigure că informațiile din certificatul uh, cerut de către beneficiari sunt, uh, sunt corecte și că, într-adevăr, nu a avut reședință de functul în alt stat membru. La momentul în care beneficiarii fac o cerere pentru, de certificat, la autorități, se poate întâmpla ca la ani după ce procedurile de succesiune s-au terminat, ca regulile de determinare a jurisdicției și a legii aplicabile să fie verificate. Trebuie să fie uh, valabile chiar dacă nu s-a făcut o cerere de certificat european de moștenitor. Același lucru ar trebui să fie aplicabil în toate cazurile, indiferent dacă este vorba de certificatul național sau european de moștenitor și nu contează nici dacă au fost contactați moștenitorii de către autoritățile judiciare sau non-judiciare. Obținerea unui certificat european de moștenitor nu poate fi asigurată decât dacă regulile de jurisdicție și de lege aplicabilă sunt uh, respectate, așa cum sunt ele prevăzute în regulament. Regulamentul prevede autorităților statelor membre mai multe obligații și se pare că pot fi aplicate acestea numai dacă autoritățile statelor membre sunt gata să coopereze și să schimbe informații în aspectele care sunt gestionate de către uh, regulamentul de succesiune. De exemplu, când procedurile sunt inițiate de către curtea în chestiune, pentru a ne asigura că Curtea Jurisdicției Generale nu a început deja procedurile de succesiune, autoritatea trebuie, în caz de dubiu, să lanseze o anchetă în statul membru al reședinței abituale pentru a se asigura că procedurile nu au fost inițiate sau deja încheiate de către Curtea Jurisdicției Generale. Există cazuri în uh, practica notarilor estonieni în care se inițiază procedurile în Estonia, deși ei fuseseră contactați de alți moștenitori în Finlanda, în ciuda faptului că principiul general al ambelor țări este că procedurile succesorale pot fi inițiate numai dacă acolo a fost ultima, uh, ultimul loc de reședință al defunctului. Trebuie să ne așteptăm de aceea că înainte de întocmirea unui certificat european de moștenitor, dacă există dorința, trebuie să fie făcută legătura și cu un alt stat, statul celălalt implicat, pentru a putea soluționa problema, disputa. Autoritățile competente ale unui stat membru pot cere informații de la alt stat membru, dar numai după ce au uh, examinat cererea de certificat european de moștenitor și regulamentul nu impune niciun nicio obligație de a oferi informații în cazul în care legile naționale nu o permit. Aceasta înseamnă că procedurile de succesiune nu pot fi acum lansate, înainte ca să se analizeze ultimele voințe, va trebui întâi să se meargă în alt stat membru pentru a putea obține toate lichidările necesare. În cazul în care certificatul european de moștenitor nu este corect pentru că nu s-a ținut cont de ultima dorință, cine ar putea fi însă responsabil pentru că nu s-au făcut verificările în registrele altor state membre. Moștenitorii sau autoritățile sunt cele de vină. Pe de o parte, regulamentul oferă siguranță juridică pentru cetățenii Uniunii, asigurându-se că procedurile sunt inițiate și sunt um, analizate numai într-un stat membru și legea care se aplică succesiunii uh, trebuie să fie aceeași, să respecte aceleași reguli, indiferent de unde este pus în aplicare, garantează cetățenilor statelor uh, membre ale Uniunii mai puțină democrație, mai puține decizii și uh, documente autentice și decizii mai rapide, dar certificatul european de moștenitor trebuie să fie recunoscut și pus în aplicare în alt stat membru. Însă, pe de o altă parte, așa cum s-a demonstrat și în analiza dinainte, există anumite practici destul de clare în legătură cu aplicarea regulamentului. Dacă luăm decizii pentru transferul de jurisdicție, trebuie să știm și cine are dreptul să conteste această hotărâre și dacă acest lucru va reveni creditorilor defunctului care inițiaseră procedurile sau nu, pentru că nu reiese foarte clar din regulament. Regulamentul lasă așadar cam multe întrebări nerezolvate, care vor trebui însă să fie legiferate pe viitor sau prin jurisdicția Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim pentru această prezentare. Nu există solicitări confirmate de intervenție, așa că o să întreb acum dacă dorește cineva să intervină. Dacă aveți comentarii sau întrebări pentru prezentatori, fie membrii Parlamentului European, fie oaspeții noștri. It seems that the information... Se pare că informațiile pe care ni le-ați oferit sunt absolut complete. Auto question, I would say, yes. <laughs> Felicitări pentru asta, dar iată că avem și o intervenție. Domnule președinte, dacă avem uh, timp, eu aș vrea să pun o întrebare totuși în legătură cu activitatea Comisiei uh, Jurii din Parlamentul European, pe care nu am putut să o pun uh, din motive de timp. O mare lipsă a acestui regulament este considerat faptul că nu se face referire decât la dreptul național, adică al naționalității defunctului. Există prea multe temeri de a complica această Uh, acest aspect. Deci alegerea dreptului aplicabil este, ce, este cel al naționalității și nu cel al ultimei reședințe, pentru că nu venise încă timpul pentru așa ceva. Eu cred însă că pe termen lung, dacă oamenii se vor obișnui cu această nouă reglementare, ar putea să permitem o alegere a dreptului uh, din țara ultimei reședințe habituale, bineînțeles cu limite impuse fie că e vorba că um, trebuie să fi stat cel puțin 10 ani în țara respectivă sau alte condiții și, de asemenea, la căsătoriile naționale să lăsăm, la, la binaționale să lăsăm o opțiune, totuși un drept uh, uh, văduvului, de exemplu, de a alege mm, dreptul său național, care este cel, uh, nu cel al defunctului. Cred că însă până acum n-a fost momentul pentru așa ceva ar fi însă un punct important, zic eu, pentru o evoluție în continuare a regulamentului. Și în legătură cu ce a spus colega noastră Peter, Peter este important la competențe când trebuie ales dreptul. Este foarte dificil să limitezi părțile implicate și cred că ar fi bine să găsim o procedură mai bună pentru alegerea dreptului, pentru ca celui care lasă moștenirea să aibă îi lăsăm posibilitatea să decidă el care este competența juridică. Pentru că astfel, astfel de probleme ar fi apoi rezolvate și n-ar mai apărea după decesul său. Mulțumesc că mi-ați mai permis să mai adaug acest lucru. Thank you very much. Mulțumim. Doamne Potter, vă rog. Da, aș mai dori și eu să adaug ceva persoanele au dreptul să își scrie testamente prin care să aleagă aplicarea legea statului a cărei naționalitate o au pentru întreaga succesiune. Însă există câteva riscuri la această alegere. Atunci când o persoană întocmește un testament și are posibilitatea de a alege între mai multe legislații, Evident, trebuie să ia în considerare efectele pe care aceste legi le vor produce asupra succesiunii. Dacă, de exemplu, testamentul se întomește în Estonia, dar reședința obișnuită la momentul decesului este în țările de jos, atunci testamentul respectiv va fi întocmit conform legislației estone, dar după deschiderea succesiunii, dreptul va fi interpretat pe baza legislației neerlandeze și lucrurile vor fi extrem de complexe și de dificile și, în final, ultimele dorințe ale persoanei decedate nu vor fi respectate în această privință. Există un risc în regulament prin faptul că permite persoanelor să aleagă naționalitatea pe care o au la Uh, momentul decesului, ceea ce înseamnă că dacă există alte naționalități dobândite pe viitor, acestea nu pot fi luate în considerare. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când consiliem uh, clienții la autentificarea testamentelor. Mulțumesc, doamna Clancy domnul Clancy. Sigur, Regatul Unit nu a aderat la propunerea aceasta privind succesiunea, deci mă puteți considera un interlop, să spun, și poate chiar pe bună dreptate. Dar mă gândeam la aspectele menționate de domnul Lehner cu privire la naționalitate și reședință. În cazul în care Regatul Unit se alătură acester, acestui document, acestui protocol, chestiunile care țin de naționalitate vor fi foarte problematice, fiindcă este un stat cu jurisdicții multiple, care lucru ar putea să dea naștere la viitoare probleme. Pe baza legislației actuale, domiciliul este cel care reglementează aspectele procedurale ce țin de succesiuni. Avem o jurisprudență destul de consistentă în acest sens și când mă refer la domiciliu, mă refer la uh, locul unde persoana își are reședința legală Probabil că nu vă gândiți, uh, probabil spuneți că cetățenii normal nu se gândesc la jurisprudență și la jurisdicții când își întocmesc testamentul. Uh, și, într-adevăr, sunt lucruri uh, pe care trebuie să le analizăm foarte atent ca să ajungem la o concluzie. Vă rog. Îi mulțumesc, domnule Potter, pentru că a menționat această chestiune suplimentară, pentru că este într-adevăr o problemă foarte mare uneori când, uh, în care îți întocmești un testament în Estonia, care apoi va fi interpretat în instanțele din țările de jos. E o problemă care ar putea fi rezolvată pe baza dispozițiilor referitoare la modelul european, care includ alegerea legislației și pe chestiuni de succesiune. Și atunci nu ar mai exista aceste probleme pe care le-ați evidențiat dumneavoastră. Vă rog. Mulțumim pentru această sesiune de dimineață. Ne revedem la 14.30, dar la 14.30 fix, vă rog, pentru că programul de după amiază va fi puțin uh, aglomerat și comprimat. Avem niște limite de timp care ne determină să ne încheiem discuțiile la orele 18 fix. Deci haideți să facem eforturi să fim aici la timp. Experții care doresc să părăsească clădirea pe durata pauzei de prânz, sigur, pot să facă acest lucru, dar uh, atunci, la intrare, trebuie să vă întâlniți din nou cu colegii noștri între 14 și 14.30 pentru a putea reintra în clădire. Dacă nu sunteți însoțiți, însoțiți de colegii noștri, nu veți putea intra în clădire, pentru că acum avem un uh, regim de securitate mai strict în Parlament. Deci să nu uitați, la 14 și jumătate reîncepem. Thank